Uh, dragi colegi, cred că toți cei care au vrut să vină astăzi să discute pe subiect sunt aici. Putem începe cu punctul 9 de pe ordinea de zi, revizuirea sistemului european al supraveghetorilor financiari, examinarea amendamentelor. Sven, ai cuvântul. Okay, he's just booting up his uh, points. I, think uh, uh, we do it a bit differently. Propun să facem lucrurile puțin diferite data asta. Întâi de toate vreau să mulțumesc uh, I tried to speak uh, globish, but uh, it's uh, anyway. Um... O să încerc să vorbesc globish. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru amendamente. Sugestia mea este că până când uh, îmi găsesc notele, să vă spun că, evident, ne îndreptăm într-o direcție similară cu toții pe ansamblu. Salut amendamentele primite din partea colegilor toate grupurile au cam aceeași dorință și anume să se consolideze arhitectura sistemului european de supraveghere. Există diferențe la nivelul detaliilor și există și un nivel destul de ridicat de convergență la nivelul amendamentelor. Există puncte unde amendamentele sunt diferite, importante, dar acestea nu se regăsesc peste tot, mai degrabă raportorii din umbră au păreri divergente. O să mă refer la câteva dintre ele. O întrebare cheie ar fi cum să uh, ne ocupăm de supravegherea macroeconomică, macroprudențială. Propunerea mea inițială de a trece la o separare completă după studiul pe care l-am uh, comandat a fost eliminată, chiar de mine, și așa m-am apropiat de perspectivele exprimate de PPE și de alții. Și acum avem propuneri diferite cu privire la modul de consolidare a ESRB în cadrul ESB, deși există amendamente din partea colegilor care spun că rolurile ar trebui să fie complet separate. Însă cred că va fi posibil să ajungem la o soluție de compromis în care să consolidăm și nivelul de independență. Uh, cred că va fi foarte interesant să vedem cât de departe putem merge cu această separare. De asemenea, am constatat uh, divergențe importante referitoare la uh, medierea obligatorie Există colegi care doresc să se consolideze posibilitatea acestei medieri obligatorii și Wolf ai, opus, ai propus un amendament prin care să limităm acest proces. Uh, am avut uh, sugestii și discuții interesante ECR, de exemplu, vor competențe de mediere crescute pentru ESA, dar nu doresc ca acestea să aibă caracter obligatoriu, ci doresc consolidarea și oficializarea proceselor care până acum s-au dovedit a fi utile. Autoritățile europene de supraveghere au și sub... confirmat acest lucru. posibilitatea de a avea un proces obligatoriu este cheia aici dacă vrem să avem competențe informale și de aceea cred că punctul de plecare al Parlamentului este ca mediere obligatorie să existe peste tot, fără să trebuiască să mai luptăm pe fiecare articol din fiecare regulament și fiecare directivă. Și aș vrea de asemenea să vă reamintesc că există mulți colegi care ne-au spus că am construit niște sisteme prea complexe ceea ce face ca la fiecare regulament și directive să discutăm pe fiecare articol dacă aici e posibilă medierea obligatorie, lucru care face întreg procesul de reglementare foarte greoi. De aceea putem folosi dezbaterea pentru a avea impact și asupra celorlalte aspecte din legislația comunitară. Cred că autoritățile europene de supraveghere ar trebui să aibă capacitatea de a interveni pe întreg setul legislației financiare. Știm că nu sunt așa de puternice cum ne-am fi dorit și ar trebui să aibă competențe în acest sens. Apoi mai există chestiunea orientărilor Mă simt mândru să fiu membru al acestei comisii pentru că Wolf Klintz a cerut să se limiteze competențele de stabilire de orientări. Doar el a cerut acest lucru, dar în rest Mulți cei implicați au spus, vă rugăm, vrem orientări, dar doar dacă ele sunt explicit introduse în legislația de supraveghere europeană, lucru care mi se pare destul de ironic, pentru că uh, competențele de stabilire de orientări sunt la nivelul ESA pentru că legiuitorii unde ori nu sunt chiar așa de inteligenți și nu pot prevedea unde apar probleme. Și așa nu trebuie să așteptăm am de zile până la următoarea revizuire pentru ca agențiile europene să aibă capacitatea să facă ceva. Orientările, fiind orientări, nu sunt obligatorii, dar explică lucrurile și oferă ghidare deci haideți să nu cedăm acestui, acestor presiuni, acestor activități de lobby, să spunem că aceste orientări reprezintă competențe soft, de fapt, și trebuie să rămână. Îmi pare rău, Wolf, dar de data asta nu pot să fiu de acord cu poziția ta. Mai ales dacă sunteți sceptici cu privire la procesul de legiferare. Cred că N-ar trebui să limităm competențele supraveghetorilor pentru doar la corecta ce nu putem rezolva datorită problemelor care vor exista oricum tot timpul la nivel de legiferare. Există soluții și idei foarte interesante și partea doamnei președinte pe chestiuni procedurale. Unele dintre ele trebuie să fie avocat ca să inventez așa ceva, așa că felicitări pentru sugestii și da, sunt de acord cu ele. Eu nu m-aș fi putut gândi la așa ceva. Unele sunt chiar uluitoare. Probabil că ați suferit foarte mult în aceste procese legislative pentru a putea veni cu astfel de soluții. To me all uh, intelligent stuff. Mi se pare a fi lucruri extrem, extrem de inteligente. Eventual să mă opresc aici deocamdată. S-au ridicat sigur mai multe chestiuni, <clears throat> dar după cum spuneam sunt de acord cu majoritatea amendamentelor și văd categoric loc de compromis pe majoritatea chestiunilor de aici. Așa comisia va avea un punct bun de plecare în încercarea de a revizui propunerea și de a dialoga, sigur, cu toate părțile interesate care o să ceară soluții suplimentare. Vă mulțumesc, colegi, pentru amendamentele trimise. Mulțumim și noi, Sven. Dăm cuvântul raportelor din umbră, în ordine obișnuită, întâi pentru PPE, doamna Luling. Mulțumesc, doamna președinte. Cum sunt uh, deputat harnic și mi-au în serios rolul de raportor din umbră din partea grupului meu, m-am uh, obligat, am silit în timpul weekendului să citesc toate cele 325 de amendamente înaintate de colegii noștri după prezentarea raportului domnului Giggle. Ca să nu pierdem vremea, <clears throat> am să vă spun că am găsit acolo motive de încurajare, dar și câteva chestiuni care mă fac să fiu mai puțin optimistă. În următoarele săptămâni o să ne ocupăm de chestiunile de fond. La detalii o să revenim mai târziu, însă e drept că raportul asupra sistemului european de supraveghere financiară nu va crea niște abisuri de incomprehensiune între noi, după cum a constatat deja domnul raportor <clears throat> chiar în introducerea domniei sale. Sunt absolut de acord cu asta. Păi, în ceea ce privește metoda. să mă explic. Dați-mi voie întâi să vă spun că de la primul nostru schimb de opinii am pus oarecum sub semnul întrebării utilitatea acestui demers, pentru că o să votăm un raport destinat Comisiei, pentru finele lui ianuarie sau februarie și Comisia pe atunci își va fi publicat deja propriul raport, pentru că asta se face la începutul lui ianuarie 2014. Cu alte cuvinte, recomandările noastre o să fie votate în momentul în care deja Comisia și-a publicat deja raportul încă de ceva vreme. Deci nu văd cum am putea influența lucrurile în vreun fel. Dar, trecând la amendamente. Am și aici o serie de îndoieli din mai multe motive. În primul rând, constat că raportorul este liderul incontestat atunci când e vorba de numărul de amendamente depuse. Are dreptul. Dar eu puțin ciudat să recunoaștem. Faci un raport și apoi câteva săptămâni mai târziu depui o grămadă de amendamente pe aceeași temă la propriul raport. Domnul Giggle o să-mi spună probabil că a vrut să țină cont de rapoartele pregătite pentru Parlamentul European referitoare la autoritățile europene de supraveghere și întrecere aș semnala că în timpul prezentării acestor rapoarte care au costat o grămadă de bani Parlamentului, bani pe care am cheltuit în momentul în care se fac economii pe alte planuri. Deci acele rapoarte au fost prezentate aici și sala era mai goală. Era doamna președintă, era raportorul, sosit cu oarecare întârziere, doi raportori din umbră, eu și colegul din partea socialiștilor. Atât. Și chiar domnul raportor a plecat un pic mai repede înainte de finele ședinței atunci. Cred că ne-am făcut reclamă proastă. Înțeleg pe undeva reacția raportorului, dar văd și o serie de dificultăți. Și aici nu e vorba de persoana raportorului, e vorba de faptul că acest raport din proprie inițiativă este supraîncărcat de detalii adesea de neverificat. O grămadă de elemente care îl fac ilizibil. Nu mai vedem pădurea din cauza copacilor, cu alte cuvinte. Asta fac majoritatea amendamentelor propuse. În această comisie, doamnă președinte, suntem adesea deosebit de minuțioși atunci când e vorba de competențele legislativului care nu trebuie să fie silit la luarea de măsuri de nivel 2 de anumite instituții sau organe democratice care au mai puțină legitimitate. Sigur că da. Însă, lucrurile merg și în sens invers, la fel de bine legislativul trebuie să rămână legislativ. Trebuie, în opinia mea, să respecte ceea ce ține de domeniul dreptului în comparație cu ceea ce ține de domeniul normelor de reglementare. Stimați colegi, credeți cu adevărat că un raport parlamentar care trebuie să analizeze sistemul european de supraveghere financiară fie obligat să facă trimitere la lipsa de specialiști în derivate agricole. Mai bine de jumătate din amendamentele depuse se referă la chestiuni așa de, de detaliu. Dacă îl votăm, astfel de detalii îl vor face ilegitim treaba noastră nu e să mai pregătim al mielea raport de consultanță. Bine, deputații sunt liberi să facă ce rapoarte vor, însă cu toată modestia trebuie să vă spun că nu facem niciun serviciu Comisiei Econ și nici Parlamentului European dacă facem un raport din proprie inițiativă care intră în detalii excesive și ajunge ilizibil. Sigur, nu președinte, majoritate o să decidă, însă trebuie să știți că în săptămânile următoare eu am să fac totul ca pentru, acest, pentru ca acest raport să rămână cât de cât coerent. Și aș vrea ca toți cei care vor negocia cu mine îmi vor înțelege această poziție. <coughs> Pentru că intenția mea este să avem un raport concis, dar exigent, care să vorbească de principii și nu intră în detalii. Sper să fiu înțeleasă. Acum, pe chestiunea de fond. Și mai avea câteva observații. La începutul intervenției mele spuneam că nu o să fie nicio prăpastie de netrecut între noi. Opinia mea e că trebuie să plecăm de la ce există în prezent și să propunem o serie de modificări punctuale. Să nu uităm că supervizarea europeană este în plină derută. metoda de a rescrie totul de la zero nu e binevenit în acest context. În ceea ce privește autoritățile de supraveghere, cred că majoritatea colegilor ar vrea să le dea o coloratură mai europeană, slăbind sau tăind complet legătura cu autoritățile naționale, din mai multe puteri managementului, revizuind modalitățile de vot. Ideile de fuziune însă îmi par premature în ceea ce privește RSB. Și aici trebuie procedat încetișor nu sunt de acord cu ideea să facem praf ce am realizat în 2010. Banca Centrală Europeană trebuie să-și păstreze o anumită supremație aici, pentru că își face treaba așa cum uh, se cuvine. În plus, are și experiența necesară. Experiența asta nu se câștigă peste noapte. Ieri l-am avut aici pe domnul Draghi și l-am întrebat în legătură cu reproșurile referitoare la accesul la putere care se aduc instituției domniei sale. E adevărat că Banca Centrală Europeană a câștigat noi competențe și puteri. Președintele mi-a răspuns ieri că în materie de transparență și guvernanță se va face totul pentru a se putea răspunde la provocările actuale. Banca Centrală Europeană e conștientă de faptul că însăși credibilitatea ei este în pericol. Am văzut asta ieri. Și vor face totul pentru a se conforma normelor stabilite. Nu am nicio îndoială din acest punct de vedere. Așa că, între timp, o să mă opun încercării de a reteza legătura între ECRB și Banca Centrală Europeană. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană. Sper că vom avea un raport concis, lizibil, inteligibil, care să răspundă așteptărilor noastre, să fie un act provenind de la legislativ, nu de la o firmă de audit. Vă mulțumesc! Mulțumim! Uh, now for the uh, S&D, Antolin. Antolin din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu am înaintat 34 de amendamente. Unele o au ca coautoare pe Elisa Ferreira, coordonatoarea grupului nostru. În mare parte sprijin proiectul de raport înaintat de Sven Giegold. Acesta reflectă și analizele comandate de Parlament, autoritățile europene de supraveghere se află într-o etapă inițială de definitivare, e o etapă importantă, trebuie să vedem ce îmbunătățiri pot fi făcute și în opinia mea există trei direcții principale de acțiune. În primul rând, relația dintre aceste autorități și noul mecanism unic de supraveghere acest sistem nu subminează autoritățile europene de supraveghere, ci vin să completeze activitatea lor, le fac mai puternice, mai eficiente, însă aparent a cauzat o serie de probleme. E vorba aici de sistemele de vot. Sistemele de votare vor trebui să se schimbe. Nu putem să avem același sistem pentru banca, autoritatea europeană bancară. Pentru prima dată vom avea un sistem de macrosupervizare. Avem mai multă experiență. Încercăm să asigurăm stabilitatea și solvența firmelor bancare și de asigurări și vrem să ne asigurăm că acestea operează într-un, model, într-un mod deschis și transparent. Vrem ca piața de obligațiuni și acțiuni să funcționeze la fel. Dar ne lipsește experiența. E timpul acum să ne gândim foarte bine dacă această macrosupervizare e compatibilă cu rolul pe care îl are Banca Centrală Europeană în materie de stabilitate a prețurilor. Cred că dacă relaționăm aspecte de stabilitate financiară cele care țin de orientarea sistemului către crearea de locuri de muncă și creștere economică, asta ar putea aduce un grad de subiectivism care eventual ar de principal a Băncii Centrale Europene. Asta înseamnă că trebuie să avem mare, mare grijă și eventual să o ancorăm în loc de asta în sistemul de guvernanță din Uniunea Europeană, cum se face în Statele Unite de altfel. Am făcut o serie de propuneri în acest sens. Ideea e ca aceste recomandări să se integreze foarte bine în semestrul european și în etapele ulterioare ale dezvoltării guvernanței la nivel european. Apoi, cum putem îmbunătăți chiar activitatea acestor uh, autorități de supraveghere? Sunt o serie de aspecte funcționale care sunt încurajatoare. De exemplu, acordarea de răspundere suplimentară președinților. Sistemul va deveni mai operațional în acest fel, va fi mai flexibil și mai suplu în același timp. nu o să se mai ceară un sistem decizional colectiv uh, referitor la deciziile ordinare de zi cu zi, pe care le va putea lua președintele direct. Trebuie să ne gândim și la ceilalți protagoniști din sector, să vedem cum pot fi implicați aceștia într-un mod mai participativ și mai echilibrat, întărind în același timp puterile, ă, atribuțiile investigative. Cam aceste lucruri se regăsesc în amendamentele mele. O altă chestiune ține de sarcinile formulate și trasate. Medierea odată. Sistemul a fost conceput uh, esențialmente pentru a rezolva potențiale conflicte și pentru a ne asigura că nu același institut este și judecător și juriu. Nu credem că poți fi amândouă în același timp. E nevoie aici de o metodă comunitară Trebuie să rămânem coerenți în acest exercițiu de supraveghere. Uneori conflictele de interese sunt evidente, alte ori e vorba doar de divergențe care suminează totuși activitatea de supraveghere și aici autoritățile ar trebui să aibă dreptul de inițiativă Vrem să se asigure, prin urmare, mai multă coerență la nivel central european. Consumatorii știu că nu avem un mandat explicit în acest sens, dar putem uh, prinde în textul juridic toate aceste aspecte referitoare la consumatori. E ar fi bine să introducem într-adevăr structura adecvată aici. s a mai inclus două principii de altfel. Criteriile de supraveghere de la Basel, unul ține de supraveghere, celălalt de guvernanță. Elaborarea acestor criterii este deosebit de importantă și guvernanța corporatistă la nivel european joacă un rol esențial când am uh, pregătit regulile ce guvernează ajutorul financiar pentru bănci, a devenit evident că cei care se ocupă de sectorul financiar se ocupă și de guvernanța acestor firme la nivel corporatist. Un alt aspect important este supravegherea infrastructurii și vorbesc aici de infrastructură transfrontalieră. <clears throat> Infrastructura transfrontalieră europeană trebuie să facă obiectul supravegherii europene, doar așa putem preveni medierea care duce la divergențe. E mai bine să avem structuri comune sub supraveghere comunitară. Ar mai fi și alte aspecte, însă acestea erau cele mai importante pe care am dorit să le subliniez acum. În ultimă instanță, e vorba de ce informații și observații oferim raportorului. Vrem ca acesta să aibă o bază de lucru și să mergem înainte în direcția consensului larg pe care l-am avut la aprobarea legislației. Mulțumesc și acum Wolf Klintz din partea ALDE. Mulțumesc. Revin și eu asupra punctului pe care l-a criticat și Sven, și anume dacă autoritățile de supraveghere vor uh, juca sau nu un rol obligatoriu de mediator. Uh, și dacă ar trebui să existe niște linii directoare obligatorii în acest sens. Eu nu sunt de principiu împotrivă, însă spun că legiuitorul ar trebui uh, să decidă de la început acest lucru, așa cum s-a întâmplat uh, și în alte situații. Și nu salut ideea de a porni de la o premisă generală ca fiind uh, valabilă la modul general. Am uh, mai dezvoltat și alte linii directoare cu privire la alte dosare și de multe ori uh, ele au dus la modificarea procedurii legislative de nivel 1. Și cred că ar trebui să schimbăm acest lucru. Eu sunt de părere că la nivelul 1 ar trebui să se decidă dacă autoritățile de supraveghere ar trebui să joace un rol de mediator obligatoriu sau nu. În ceea ce privește supravegherea europeană, doresc să uh, punctez câteva lucruri. Trebuie să ne asigurăm că acesta nu va prelua un rol care nu este potrivit pentru sine. Acesta este uh, responsabil pentru uh, tranzacțiile macro-potențiale și nu pentru cele la nivel mic. De aceea aș fi prudent în solicitările noastre. Nu ar trebui să facem propuneri care să depășească acest cadru. Nu trebuie noi trebuie să ne concentrăm pe competențele stricte ale acestui uh, sistem de supraveghere. Sistemul european al supraveghetorilor financiari uh, în procesul legislativ trebuie să joace un rol important. Acesta trebuie inclus și am înțeles că nu se întâmplă întotdeauna așa se pune de asemenea întrebarea dacă modul în care am configurat SESF este cel corect acum, privind în urmă, după uh, experiența de câteva luni pe care am acumulat-o. Acesta este foarte strâns legat de Banca Centrală Europeană. Noi am făcut acest lucru din motive întemeiate la vremea respectivă, pentru că președintele BCE era și președinte al SESF și mă întreb dacă aceasta a fost cea mai bună concluzie la care am ajuns și dacă nu ar trebui să avem un președinte uh, full-time uh, pentru acest for dacă sistemul european al supraveghetorilor financiar va rămâne o parte a Băncii Centrale Europene sau nu, dacă ar trebui să se regăsească în acesta sau ar trebui să fie o instituție uh, separată, nu este un lucru decisiv din punctul meu de vedere. Însă cred că ar trebui să se găsească mai puțin sub influența uh, Băncii Centrale Europene. În ceea ce privește modalitățile de vot în Consiliul de Supraveghere, aici uh, sunt de acord cu raportorul Cred că ar trebui să ținem cont aici și de dimensiunea statelor membre pentru a stabili dacă este nevoie de o majoritate simplă sau de una calificată. Despre aceasta putem să mai discutăm și, sigur, ar trebui să, face, să o facem și să reflectăm asupra acestor lucruri. Um, Ideea de a avea o relație mai apropiată cu cetățenii este un demers lăudabil, dar cred că nu poate fi pus prea ușor în practică. Dacă fiecare cetățean ar avea posibilitatea să abordeze direct autoritatea de supraveghere, atunci cred că această posibilitate, respectiv povara uh, care va rezulta de pe urma acestui lucru, se va transforma într-un sistem în care uh, foarte multe întrebări nu își vor găsi răspunsul sau răspunsurile pe care le vor primi cetățenii nu vor fi suficient de grăitoare precum și le dorește uh, solicitantul. De aceea sunt puțin rezervat în această privință. Sunt de acord însă cu raportorul că este foarte important pentru autoritățile de supraveghere să aibă acces la informațiile de care au nevoie. Acest lucru a reprezentat o problemă în trecut, pentru că schimbul de informații, uh, mai ales cel transfrontalier, nu funcționa suficient de bine. În acest sens, uh, acest punct este foarte important. În același timp, trebuie să ne asigurăm că vom cădea de acord asupra unui format uh, unitar, astfel încât eforturile suplimentare și povara care se naște datele care vor proveni de la instituțiile financiare, din sectorul financiar, să nu se transforme într-o povară birocratică. Acest lucru trebuie realizat, dar trebuie foarte bine reflectat. Mă întreb, în plus, dacă autoritățile de supraveghere vor avea cu adevărat autonomia și independența pe care ar trebui să o aibă, pentru că ele sunt foarte legate de comisie și sunt în strânsă legătură și cu autoritățile de supraveghere de la nivel național. Domnul Enria ne-a spus de curând că reprezentanții autorităților de supraveghere naționale i-au, i-au oferit o, un spațiu de manevră foarte restrâns pentru a-și desfășura activitățile de președinte ale Autorității Bancare Europene. Aici, uh, independența este uh, dată în măsura în care ar trebui să existe. Aceasta are legătură și cu resursele care sunt disponibile. Și cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că resursele nu sunt încă suficiente și că întreaga marjă de manevră pe care o au autoritățile la recrutarea de personal există numai în teorie, pentru că atât timp cât resursele nu există, este foarte greu de acționat. Acestea erau ideile principale pe care doream să le subliniez. Și aș mai vrea să menționez un punct minor pe care l-ai menționat și tu, Sven. Încălcarea dreptului comunitar. Mă întreb dacă aceasta a fost examinată suficient de intens. Și înainte de a trage aici concluzia că posibilitățile de investigare a autorității de supraveghere sunt restrânse, până data viitoare aș dori să examinez dacă posibilitățile care există sunt uh, utilizate la adevăratul lor potențial și dacă nu se întâmplă așa, vedem ce mai putem face. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea ECR, Kay. Mulțumesc! Cred că există un acord între raportorii din umbră de aici, între majoritatea dintre ei cel puțin. Este un, uh, o etapă prematură, trebuie să citim toată legislația privind uh, acest uh, sistem european al supraveghetorilor financiari. Cred că Autoritatea, fiind responsabilă pentru coordonarea supravegherii, a făcut niște pași importanți înainte cele mai importante puncte au fost stabilite, există un regulament unic și s-a început cu supravegherea în Uniunea Europeană. Așadar, cred că cooperarea și coordonarea între 28 de state membre se realizează în acest moment cu succes. Amendamentele mele uh, însă se referă la câteva subiecte și în mod special aș dori să încep cu independența autorității uh, de supraveghere. Aș vrea să mă asigur că nu slăbim rolul pe care l-au preluat în ceea ce privește coordonarea. Nu aș vrea să implicăm mult prea mult în activitățile cotidiene care să le slăbească poziția și să nu le mai permită să aibă o viziune holistică asupra pieței. Când vine vorba despre amendamentele cu privire la buget, cred că nu trebuie să pericletăm în un fel independența autorității. Amendamentele mele se referă și la faptul că o implicare mai mare a experților de la nivel național ar putea să fie utilă. Și pentru a întări independența, cred că trebuie să formalizăm procesul uh, care există și care se desfășoară în acest moment și să uh, formalizăm modul în care consultanța este utilizată, să diferențiem în, între posibilitățile existente, să vedem de ce uh, experții au uh, oferit anumite sfaturi. Există și alte lucruri care vizează independența, care au fost deja menționate. Trebuie să vedem dacă președintele BCE ar trebui să fie altul decât președintele SESF și dacă aceste structuri ar trebui să continue împreună sau separat. Acestea sunt argumente și discuții pe care ar trebui să le portăm uh, pentru că sunt sensibile. De asemenea, trebuie să votăm cu privire la garanții, cu privire la uh, mecanismul unic de supraveghere, uh, garanții care au fost uh, înaintate cu privire la statele membre care sunt prezente și fac parte din zona euro și cele care nu fac parte. Așadar, cred că această independență a sistemului european al supraveghetărilor financiari este foarte importantă, iar încălcarea legislației comunitare trebuie să fie sancționată în mod corespunzător. Toate aceste lucruri trebuie să se reflecte în raport. De asemenea, toate puterile care uh, există ar trebui să fie folosite la nivelul uh, adecvat. Sunt de acord, de asemenea, că supraveghetorii financiari ar trebui să se concentreze mai puternic asupra consumatorilor europeni. Fie că este vorba despre asiguratori sau despre bănci, trebuie să existe o, un accent mai puternic asupra consumatorilor în Uniunea Europeană și cred că acest uh, sistem este bine plasat pentru a putea să își asume acest rol. În multe amendamente. Există multe amendamente pe care putem să le sprijinim. Aș vrea să îmbunătățim cooperarea între supraveghetorii financiari și Digi Competition pentru a putea să întărim, să consolidăm competiția și, de asemenea, pentru a uh, sprijini uh, serviciile financiare din Uniunea Europeană. Există anumite comportamente, mai ales în uh, vânzări, care se desfășoară în detrimentul consumatorilor și cred că supraveghetorii financiari ar putea să joace un rol în identificarea factorilor perturbatori. Există și alte domenii în care am putea să observăm modul în care se dezvoltă anumite instrumente, să îi sprijinim pe supraveghetorii financiari și să le oferim posibilitatea de a beneficia de consultanță din partea experților tehnici. Aș dori de asemenea să avem un rol mai activ în ceea ce privește uh, analizele de impact, precum și analizele de puncte forte și puncte slabe. noi, în calitate de legiuitori, ar trebui să uh, primim toate informațiile necesare pentru a îmbunătăți un text la nivelul 1 um, atunci când vine vorba de legislație și acest lucru este valabil și pentru viitor. Analizele și studiile economice uh, sunt binevenite și utile pentru activitatea noastră. Pe aceasta ne bazăm activitatea și în felul acesta putem uh, veni cu legi bine fundamentate. Susțin aproape toate măsurile care vizează sporirea transparenței mai ales uh, interacțiunea între supraveghetori și comisie și aș merge chiar mai departe și aș spune că această interacțiune trebuie să aibă loc între supraveghetori și toate instituțiile europene. Acest lucru ar fi foarte util. În concluzie, cred că um, aceasta a fost uh, direcția corectă pe care am mers. Cred că supravegherea uh, financiară funcționează în mod corespunzător nu cred că trebuie să restructurăm uh, totul de la zero, însă trebuie să ne asigurăm că ei își folosesc puterile pe care le au la dispoziție, mai ales dacă vine vorba despre investigații și implementarea legislației europene. Aș vrea să le sporim independența, să ne asigurăm că uh, bugetul nu este influențat de industrie, ceea ce ar putea să le uh, compromită statutul și să sporim transparența în interacțiunea cu Comisia. Mi-ar plăcea ca, acest, ca accentul să se pună mai puternic pe protecția consumatorilor, protejându-i pe consumator mai degrabă decât să protejeze furnizorii de servicii din statele membre individuale. Eu uh, trebuie să spun că până acum și-au făcut treaba foarte bine și că mi-ar plăcea să îi văd folosindu-și puterile pe care le-am dat, pe care le-am conferit, la uh, întregul lor potențial. Cred că fac o treabă foarte bună și noi trebuie să ne asigurăm că îi sprijinim în mod corespunzător pentru a obține rezultatele cele mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc. Uh, M-am adăugat și eu pe lista de intervenții. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. În acest caz voi continua. Mulțumesc uh, pentru proiectul de raport, Sven, și Abia aștept să observ și celelalte amendamente. Trebuie să recunosc că nu am reușit să le analizez în detaliu. Propriile mele amendamente s-au referit la independența uh, supraveghetorilor financiari europeni și la activitatea lor de zi cu zi precum și la numirea președinților, cu care am avut probleme la momentele importante din trecut. De asemenea, m-am referit și la sprijinirea agendei europene. Îmi pare rău, Sven, dacă nu ai putut să arunci o privire mai profundă în uh, viața președintei Econ, voi încerca să um, abordez toate lucrurile care, uh, despre care aflu. Amendamentele referitoare la articolul 8 și 84 uh, sunt importante. Ele aș dori, și aș dori ca mm, focusul să nu se mai pună pe uh, interesele individuale. După cum bine știți, uh, din partea Consiliului, acestea sunt privite ca niște mini-consilii. Eu înțeleg uh, de unde vin uh, aceste sugestii. Ele nu vin din partea Parlamentului, ci din partea uh, reprezentanților guvernelor. Și nu cred că vor ajuta la uh, progresul sistemului european. Sigur că uh, de multe ori uh, sunt prezente interesele naționale, însă trebuie să ținem cont de credibilitatea sistemului de supraveghere în întregime și cred că acest lucru este important dacă dorim ca supraveghetorii financiari să își ocupe locul potrivit în sferele internaționale unde este reprezentată Europa. Pentru că în acest moment putem spune că nu avem o abordare coerentă necesară în zone precum uh, Comitetul de la Basel și trebuie să putem să vorbim cu mai multă forță uh, pentru a proteja interesele europene pe care a trebuit să le susținem în uh, chestiuni precum CDR4. Numirea președinților acesta este un lucru despre care am mai vorbit. S-au întâmplat uh, situații mai puțin plăcute, discriminare pe uh, motive de vârstă și altele. Uh, calendarul a fost puțin nefericit și uh, trebuie să ne asigurăm că vom avea timp suficient pentru a nu se mai întâmpla așa ceva. Voi înainta așadar câteva amendamente procedurale în această privință. De asemenea, uh, voi înainta câteva amendamente cu privire la uh, Comisia Comună pentru a mă asigura că munca nu este dublată și că este bine țintită. De asemenea, m-am referit și la independență, mai ales cu privire la comisie. Doresc ca comisia să uh, cunoască toate motivele atunci când uh, primește consultanță, pentru că acestea sunt lucruri necesare. Noi trebuie să cunoaștem tot ceea ce se întâmplă pentru a putea să uh, facem examinarea noastră. Analiza noastră este tot mai amplă și trebuie să recunosc că activitatea lor se îmbunătățește uh, pe parcurs. Am, înaintat și amendamente cu privire la faptul că supraveghetorii financiar ar putea să dezvolte anumiți indicatori de performanță pentru a uh, accentua uh, rezultatele activităților și, de asemenea, să facă niște analize ale piețelor financiare. Înțeleg că este nevoie de resurse adiționale pentru așa ceva, însă trebuie să um, cunoaștem câteva dintre aceste perspective. În ceea ce privește protecția consumatorilor, într-adevăr, supraveghetorii financiari joacă un rol important. Cred că ar trebui să analizăm acest aspect pentru că rolul consumatorului este foarte important atunci când vine vorba de piață. Nu putem spune că nu că supravegherea prudențială nu joacă niciun rol în acest context, însă reglementarea piețelor este foarte importantă și din acest motiv, în continuare, ne luptăm pentru a obține sancțiuni mai puternice cu privire la MIFID, să spunem, mai puternice decât erau prevăzute în CDR 4. CTR4 uh, și ceea ce era propus acolo este utilizat pentru a slăbi sancțiunile. Trebuie să transmitem uh, semnale politice clare pentru a ne asigura că toată lumea privește lucrurile din perspectiva corectă. Însă, nu putem să spunem că supraveghetorii financiar nu au lucrat bine împreună. Din experiența mea pot spune că ei au lucrat bine împreună, uh, și mie îmi este cât se poate de clar că există foarte multe idei comune. La fel ca și alții, consider că trebuie să mai reflectăm asupra rolului pe care ne-l dorim pentru uh, Consiliul uh, de Risc Sistemic European. Sigur că există un rol uh, al instituțiilor când băncile centrale europene uh, își pun la altă expertiza și se întâlnesc, însă Poate că există modalități diverse de a uh, devia de la această gândire de grup. Băncile centrale europene au o gândire a băncilor centrale și nu cred că vom reuși să evităm suspecții obișnuiți uh, de la Comisia Științifică. Cred că va trebui să regândim modul în care să construim un organ uh, mai puternic care să se întâlnească periodic și să ia decizii. Ținând cont de limitările care există, aș putea spune că performanțele au fost foarte bune și că uh, a reușit să funcționeze în ciuda obstacolelor existente. Însă, din punctul meu de vedere, structurile de bază trebuie să mai fie ajustate. Mă voi opri aici, pentru că începe să încep să intre deputații uh, care vor fi prezenți la votare și dau cuvântul raportorului. Just responding to, to some of the... Ca să răspund la câteva dintre aspectele cheie menționate aici. După cum am spus la amendamentele dumneavoastră, în general sunt de acord, doamnă președintă. Sunt de acord că există o serie de chestiuni uh, pe care nu vom fi de acord. Chestiunea sediilor, dacă toate ar trebui să fie în același loc și probabil nu vom fi de acord nici cu privire la regulile privind votul. Cred că pur și simplu trebuie să fie votat pe baza regulilor pe care le avem. Există diferențe. Uh, Eu personal uh, nu sunt de acord că votul democratic trebuie să se ia în funcție de dimensiunile piețelor financiare respective, fiindcă voturile până la urmă se uh, au legătură cu oamenii, nu cu euro sau lire sau ce alte monede ai. O să avem discuții intense aici, dar asta n-ar trebui să ne abată atenția de la chestiunile esențiale. Sunt de acord cu Kay și cu doamna președintă că rolul în ceea ce privește protecția consumatorului trebuie să fie consolidat. Acest lucru are legătură de asemenea cu asigurările și cu băncile și cred că există probleme legate de modul în care se abordează acest lucru. Asta se va schimba odată ce MIFID intră în vigoare, fiindcă vor exista multe sarcini suplimentare în acest sens. Chestiunea cea mai relevantă a fost menționată de Astrid. Cât de mult trebuie să intrăm în detalii și câte neînțelegeri pot apărea datorită numărului mare de amendamente depuse de raportorul cel neplăcut. În primul rând, astăzi vreau să-ți explic, dar um, că amendamentele n-au rezultat doar din cele două studii, ci și din uh, contribuția celor trei ESA-uri și uh, ESRB. În mare parte. Și de aceea eu am încercat să iau în considerare pozițiile pe care le-am primit pentru a reflecta experiența pe care ei o au. Sunt de acord însă că amendamentele trebuie să ducă la un text plin de consecvență și care să fie ușor de interpretat. Asta trebuie să și facem, să avem un text facil de parcurs și o să încerc ca textul de compromis să fie astfel. N-are rost să ai studii pe care apoi să nu le folosești, care să nu se regăsească în legislație. Și nu e suficient să te limitezi să redai doar principii generale. Sigur că asta ei se aplică atunci când ai o legislație nouă, dar acum trebuie să folosim experiența pe care o avem dacă vrem să fim luați în serios. Trebuie să dăm dovadă de uh, capacitate de a prezenta lucrurile concret specific, păstrând totuși structura și uh, facilitatea interpretării. Și sper să pot îndeplini toate aceste criterii. Și apoi, Kay, te-ai referit la și Wolf și tu la asemenea la încălcarea legislației europene. În acest caz, problema este, și aici cred că există o oarecare tensiune în amendamentele tale chei, pentru că eu am sugerat ca președintele să aibă anumite competențe, de exemplu să declanșeze procese, cum ar fi uh, anchete sau investigații pentru date sau analizarea posibilelor cazuri de încălcare a legislației europene. Dacă mi amintesc corect, în amendamentul tău tu voiai să limitezi aceste competențe ale președintelui foarte puternic. Există colegi care au vrut asta. Și aici apar contradicții, pentru că problemele pe care le-am văzut noi în ESA au fost că acestea au primit competențe, inclusiv investigarea cazurilor de încălcare a legislației europene, dar pentru a folosi aceste competențe e nevoie de o decizie a Consiliului Supraveghetorilor și acolo, cum președinta ne-a spus, avem un miniu consiliu care respectă principiul uh, conform căreia corul la corp nu-și scoate ochii. Și uh, cam așa stau lucrurile. Uh, trebuie să vedem cum putem să uh, punem în aplicare toate aceste competențe fără să dăm naștere acestor probleme. Dar, uh, oricum, vorbim despre instituții care au competențe conform legii care s-ar putea să nu fie folosite sau foarte rar folosite în cazurile de încălcare a legislației europene și în cazul de mediere obligatorie, dacă facem cum ne-ați sugerat chiar dacă, așa cum a cerut Wolf, am introduce asta peste tot, separat în legislația europeană, tot trebuie să existe decizia aceasta pentru uh, eliberarea competențelor, pentru declanșarea competențelor. Asta e problema cea mai mare, zic eu, care ține de funcționarea acestor ESA-uri și nu e un lucru pe care să-l putem trece cu vederea. Sunt de acord cu Antolid în ceea ce privește necesitatea de competențe macro, de macro supraveghere. Nu sunt de acord cu Peter Skinner în ceea ce privește comitetul mic, ci cu președinta. Ați lucrurile au fost foarte bine prezentate. Problema este că pentru la o decizie există opt opțiuni diferite de veto. Deci la asta trebuie să mai lucrăm puțin, dar uh, sunt de acord cu ideea să consolidăm lucrurile aici. Și mai avem și problema legată de informații. Wolf și cu mine suntem într-o poziție destul de tensionată aici. Cred că trebuie să găsim o soluție. Pe de o parte avem o problemă și anume că adesea aceste autorități de supraveghere n-au competențele pentru a obține informațiile corecte, fiindcă din nou trebuie să abordeze minim Consiliul. Pe de altă parte, nu e acceptabil ca uh, ESA-urile să adreseze întrebări instituțiilor, supraveghetorii naționali să facă acest lucru, ssm um, mecanismul unic de asemenea, și la final instituțiile să aibă nevoie de resurse umane enorme pentru a răspunde tuturor acestor solicitări de informații care sunt cam aceleași, dar în formate diferite. Și trebuie să existe o cooperare foarte intensă, fără puterile acestea de veto. Iată, deci o problemă pe care trebuie să o abordăm. Și apoi, în ceea ce privește Comitetul de Risc Sistemic, mi se pare foarte interesant, um, mi s-a părut interesant ce a spus Mario Draghi ieri. Uh, a spus că există cu adevărat uh, o problemă și anume prea multe competențe în același loc. Am spus că Deja am evoluat pe întrebarea dacă separarea trebuie să fie totală, e adevărat, dar trebuie să ne gândim ca conducerea BCE, cu toții suntem de acord că BCE-ul este instituția cheie care ne-a ajutat să păstrăm moneda euro, totuși, recunoscând acest lucru, nu trebuie să ne gândim că președintele BCE are la dispoziție mai mult de 24 de ore pe zi. A cam atâta, poate. Și a fost foarte clar că în această criză n-a putut să lucreze cât de mult și-ar fi dorit și asta trebuie să ne uh, dea răspunsul foarte clar în ceea ce privește supraconcentrarea uh, competențelor. Eu mai pot să răspund și la alte întrebări, dar cred că toată lumea se grăbește să voteze. Mulțumesc, Sven. Uh, așteptăm prima rundă de amendamente de compromis. Aș zice că am reușit să avem o țesătură foarte pestriță de idei cu contribuțiile tuturor. Comisia are propria abordare, să vedem cum evoluează lucrurile. Trebuie să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, dar înainte trebuie să vă spun că pe 23 ianuarie vom vota în comisie și intenționăm să ajungem în plenară în februarie. Bun, și acum la următorul punct. Uh, okay, uh, for the next avem punctul 10 de pe ordinea de zi, unde din nou avem examinarea amendamentelor pentru raportul anual al Băncii Europene de Investiții. Domnul Berman, raportorul, nu este aici. Nu cred să fie un punct uh, controversat uh, între raportorii din urmă și așa mai departe, dar trebuie să uh, examinăm amendamentele în mod oficial, chiar dacă în foarte scurt timp trecem la vot. Vrea cineva să intervină la acest punct 10 cu privire la amendamentele acestea? Bun, deci să înțelegem că nu. Din grupul meu știu Werner, vrei să intervii, te rog? Äh, ich glaube, dass da, eu cred că, de fapt, nu este un raport controversat, acest raport al colegului nostru. Imediat vom vota. Lista de vot uh, a fost uh, convenită. Cred că avizul este unul echilibrat și pune accentul pe o dezvoltare durabilă. Toate cerințele importante se regăsesc și au fost preluate în amendamente. Așadar, putem vota fără nicio problemă. Accentul pus pe proiecte ecologice, care a fost solicitat de către anumite amendamente, pe acesta um, grupul nostru politic mai degrabă le respinge. Mulțumesc! Ok, is there anybody else? Mai vrea cineva să intervină? Foarte bine, dacă nu, considerăm că Punctul este lipsit de orice controverse. Am acum comunicările președintelui. O să încerc să trec prin ele cât mai repede posibil ca să le închem înainte de vot, astfel încât să avem numărul maxim de ma- membri. În ceea ce privește uh, calendarul întâlnirilor ECON pentru 2014, adoptat pe 17 septembrie în comisie. Vreau să vă reamintesc că datorită îmi cer scuze, spune doamna președintă, trebuie să facem aceste anunțuri înainte de vot ca să le puteți auzi, nu ca să vorbiți între dumneavoastră și să mă ignorați. E o procedură, trebuie să fie parcursă, se regăsește în regulamentul nostru de procedură. Deci, având în vedere săptămâna parlamentară, întâlnirea prevăzută pentru 20-21 ianuarie va avea loc miercuri 22 ianuarie de la 3 la 6 și jumătate. Right, I'll continue. Bun, deci pot să continu? Aștept să faceți liniște și joi 23 ianuarie de la 9 la 12.30 și 3, 6 uh, și jumătate după masă. Calendarul va fi actualizat și îl veți găsi pe uh, internet. În ceea ce privește directiva privind rezoluția bancară, un acord politic a fost încheiat pe 11 septembrie la Strasburg. Directiva va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2015 și sistemul pe 1 ianuarie 2016. O întâlnire tehnică finală, întâlnirea tehnică finală a avut loc ieri și astăzi mă întrerup de câte ori e gălăgie prea mare în sală și nu se mai aude ce spun. Deci dacă vreți să ajungem la voturi, vă sugerez să facem liniște ca să pot termina. Okay. Um, întâlnirea tehnică încă este în curs de derulare. Reconsultarea comisiei pe baza articolului 70 va avea loc odată ce textul este finalizat, în vederea votului în plenară, care este prevăzut deocamdată pentru februarie. Data respectivă ar putea fi modificată dacă textul va fi votat împreună cu DGS. Acordul pe directivă se estimează să aibă loc poate astăzi, oricum înspre finele anului, procedura fiind o lectură, a doua lectură, așteptăm să se încheie înainte de februarie trialoguri în, const, în continuare, MIFID, un al 11-lea dialog în decembrie, dispoziții referitoare la uh, instrumente derivative, regimul pentru state terțe, accesul la infrastructura de piață, sfera de aplicare a legislației, sancțiuni sunt subiecte discutate, s-au înregistrat progrese și o serie de chestiuni politice încă mai trebuie să fie dezbătute. Cel de-al 12-lea trialog va avea loc mâine și așteptăm să dureze destul de mult. Directiva privind abuzul pieței a patra va avea loc, trialogul al patrulea avea, a avut loc în decembrie în Strasburg, pe 10 s-au înregistrat progrese în ceea ce privește competențele judiciare, formare și instrumente de investigare. In, am încercat uh, introducerea unei definiții a ofenselor uh, a infracțiunilor penale, publicarea sancțiunilor și alinierea la regulamentul privind abuzul condițiilor de piață. Deocamdată nu se prevede niciun alt trialog și Consiliul va reveni um, cu o prezentare în Parlament în urma discuțiilor care au avut loc pe 16 decembrie. Sperăm să putem încheia punctul respectiv și să nu trebuiască să continuăm cu trialogurile. Cam astea sunt uh, comunicările președintelui și acum putem trece la vot. Mem? Okay. Uh, Elisa. Uh, due, due to last minute uh, technical problem. Din cauza unor probleme tehnice de ultim moment, v-aș ruga să amânăm cu 3-4 minute votul, pentru că încă verificăm un aspect de detaliu. so there are just some final, touches happening on what is an important vote. Deci se aduc ultimele retușuri la un vot deosebit de important, așa că așteptăm puțin. Elisa, you're ready? Uh, could, could members put their cards in? I-aș ruga pe colegi să-și introducă cartele de vot. Facem un test. <clears throat> Votul este deschis. Nu funcționează cartela mea? Spune doamna președintă. Testăm. Right, the vote's open for the test vote. Vot este deschis pentru test. We have 41 members present, 43 members. 43 de membri prezenți, 38, 39, 40 au apăsat butoanele, 3 colegi încă 2 mai sunt de apăsat. de un, o persoană a mai rămas, toată lumea funcționăm, ok. 30 sunt pentru, 5 total împotrivă, restul nu știu. Corin, doreai să intervii? Când o să vorbiți despre mecanismul european de supervizare. Am avut niște discuții cu colegii în legătură cu domeniul de aplicare și aș vrea să vă citesc două propoziții pentru a clarifica această chestiune, pentru că domeniul de aplicare reflectă pe cel de la mecanismul de supervizare. Deci, în practică, autoritățile naționale vor rezolva sarcini țecin și de stabilirea planurilor aferente. Să când e vorba de decizii, de rezoluție și mai ales când e vorba de recursul la fondul respectiv, aceste decizii trebuie să fie luate de Consiliul de Conducere al Autorității Unice de Rezoluție. Acest lucru va trebui să fie luat în calcul. Mulțumim foarte mult. Mi se spune că sunt unul sau două amendamente orale pe care va trebui să le citesc atunci când voi ajunge la ele. Să sper că într-o oarecare măsură la nivelul grupurilor ați clarificat chestiunile. Suntem gata, începem. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă?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 Mai întâi un amendament oral din partea ECR, adăugarea cuvintelor and the Commission. Cine este pentru acest amendament oral, împotrivă, abțineri, respins. Forma originală pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul I, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. <clears throat> Partea a treia, <clears throat> vreți să verificăm partea a doua? Am mers cam repede, îmi cer scuze, spune doamna președintă. A votat toată lumea, se adoptă 24 la 21. Și partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 307, când îl găsesc, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul F. Verificăm la 307 dacă vreți, dacă cred că rezultatul era destul de clar. <clears throat> ppe ul erau numai ei de unii singuri acolo. Mm, două persoane mai trebuie să voteze. Închidem votul. Respins. 24 la 19. Compromisul F pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul GA pentru împotrivă abțineri se adoptă. 381 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. K pentru împotriva abțineri se adoptă. L pentru, împotrivă abțineri se adoptă. M pentru împotrivă abțineri se adoptă. N mai întâi un amendament oral din partea PPE și uh, Verzi. E un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm amendamentul oral, vă rog. A votat toată lumea. <clears throat> Închidem votul. <clears throat> Amendamentul oral se adoptă. Votăm acum compromisul în forma modificată de amendamentul oral pentru împotrivă abțineri. Cred că se adoptă cam cu același număr de voturi, așa că trecem acum la compromisul O. S-a cerut vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Mergem acum la 7. Amendamentul 587 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul P pentru împotrivă abțineri se adoptă. Q pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul R. Aici e un nou vot pe părți. Îl aveți sau trebuie să vi-l citesc? Eu am două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul S, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. T, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. U, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 643 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 649 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți, dar a fost retras, așa că nu mai avem vot pe părți la compromisul W. Compromisul în forma inițială pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul X. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotrivă abțineri se adoptă. YA pentru Jean-Paul, ești împotrivă. Pentru... No, fa facem electronic compromisul YA. Nu știu ce trebuie să fac eu, spune doamna președintă. N-am ochelari la mine astăzi, mi s-au stricat și mi-e greu, dar e respins acest compromis. Compromisul Z pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum trecem la AA pentru împotrivă abțineri se adoptă. AB pentru împotrivă abțineri se adoptă. 731 pentru împotrivă abțineri respins. AC pentru împotrivă abțineri se adoptă. 732 pentru împotrivă abțineri respins. Îmi pare rău, Pablo și al tău tot acolo intră, era identic. AD, amendament oral de la ECR. Votăm întâi amendamentul oral. Cine este pentru amendamentul oral?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 pentru împotriva abțineri se adoptă, AJ pentru împotriva abțineri se adoptă, AK pentru împotriva abțineri se adoptă, AL pentru împotriva abțineri se adoptă, AM pentru împotriva abțineri se adoptă, AN pentru împotriva abțineri se adoptă, a O pentru împotrivă abțineri se adoptă, A P pentru împotrivă abțineri se adoptă, A Q pentru împotrivă abțineri se adoptă, A R pentru împotrivă abțineri se adoptă, A S pentru împotrivă abțineri se adoptă, A T pentru împotrivă abțineri se adoptă, A U pentru împotrivă abțineri se adoptă, A V pentru împotrivă abțineri se adoptă, W, două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. AX pentru împotrivă abțineri se adoptă. AY pentru împotrivă abțineri se adoptă. 877 pentru, împotrivă, abțineri, respins. BA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 882 pentru, împotrivă, abțineri, respins. BC Mm, s-a retras solicitarea de vot pe părți. Votăm integral pentru împotriva abțineri se adoptă BD. Pentru împotriva abțineri se adoptă BE. Pentru împotriva abțineri se adoptă BF. <coughs> BG pentru împotriva abțineri se adoptă. BH pentru împotriva abțineri se adoptă. BI Amendament oral de la ECR. Amendamentul oral, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. B. Informa inițială pentru potriva abțineri se adoptă. BJ pentru împotrivă abțineri se adoptă. BK pentru împotrivă abțineri se adoptă. BL pentru împotriva abțineri se adoptă. BM pentru împotriva abțineri se adoptă. BN pentru pentru la BN împotriva abțineri se adoptă. BO pentru împotriva abțineri se adoptă. BP două părți. Prima parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă împotrivă, abțineri, respinsă. BQ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BQA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BS pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1019 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. BT pentru împotrivă abțineri se adoptă, BU pentru împotrivă abțineri se adoptă, BV pentru împotrivă abțineri se adoptă, BW pentru împotrivă abțineri se adoptă, BX pentru împotrivă abțineri se adoptă, BY pentru împotrivă abțineri se adoptă, BZ pentru împotrivă abțineri se adoptă, a pentru împotrivă abțineri se adoptă. AFCO 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 87 pentru împotrivă abțineri respins, CB pentru împotrivă abțineri se adoptă, CC pentru împotrivă abțineri respins, 90 Cer scuze, spune doamna președintă. Trebuie să votăm 89 pentru. Compromisul CC nu a trecut la vot. Votăm 89 pentru, împotrivă. Putem verifica la 89, nu e clar? 89 sub compromisul CC pe listă. Încă 5 persoane mai trebuie să voteze 3-1. Închidem votul. Mulțumesc. A votat toată lumea. E respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Respins și acesta. 90 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. 90, vă rog. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă într-adevăr. 91 <clears throat> <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. CD pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. CE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. CF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. CG pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. CH pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă se adoptă 98 pentru împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru împotrivă, abțineri, respins. CHA pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. CI pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. CJ pentru pe două, în două părți, prima parte pentru împotrivă abțineri, se adoptă partea a doua pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 104 pentru, împotrivă, verificăm la 104. A votat toată lumea? Închidem votul. Respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins, CK pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, CL pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, CM pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, CN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, CO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 1, 2, 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm la 1, 2, 3. Am că e respins oricum. Unu, doi, trei, închidem votul. Nu cred că ne-am înșelat, spune doamna președinte. Respins. Da. Oarecum respins. Am crezut că s-a sărbătorit prea multă după Omnibus 2. p pentru împotrivă abțineri se adoptă. q pentru împotrivă abțineri se adoptă. a pentru împotrivă abțineri se adoptă. r pentru împotrivă abțineri se adoptă. AFCO 5 pentru împotrivă abțineri. <clears throat> Verificăm AFCO 5. Cred că se adoptă, da. A votat toată lumea, închidem votul și se adoptă într-adevăr. CS pentru împotrivă <laughs> abțineri se adoptă, CT pentru împotrivă abțineri se adoptă, CV pentru împotrivă abțineri se adoptă, CW pentru împotrivă abțineri se adoptă, CWA pentru împotrivă abțineri se adoptă, AFCO 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă, CX pentru împotrivă abțineri, CY pentru împotrivă abțineri se adoptă, CZ pentru împotrivă abțineri verificăm CZ. haven't closed the vote yet. Oh, hang on. Did we close? Un vot strâns. Iată că se respinge. Se respinge cu adevărat. Chiar dacă Arlina a votat uh, din greșeală în mod eronat, tot se respinge. Și acum votăm la 158 pentru. 158 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFCO 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. AFCO 9. A votat toată lumea, votul este închis, se respinge. DB. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 10. Or to vote, I'm closing the vote. Votul este închis Se respinge. 1, 5, 6 și ACO 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. De ce? Pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. De, de, Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. DE. e, Pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. 1, 6, 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DF pentru împotrivă abțineri se adoptă. DG pentru împotrivă abțineri se... Verificăm, verificăm la DG. Votul este închis. Se adoptă. Se adoptă cu diferență de un vot. Și acum trecem la DH pentru împotrivă, abțineri se adoptă. DI pentru împotrivă, abțineri se adoptă. DJ pentru împotrivă, abțineri se adoptă. DK pentru împotrivă, abțineri se adoptă. DL pentru împotrivă, abțineri se adoptă se adoptă. DM pentru împotrivă abțineri se adoptă. DN pentru împotrivă abțineri se adoptă. DO pentru împotrivă abțineri se adoptă. DP pentru împotrivă abțineri se adoptă. DQ. Pe, în primul rând, un amendament oral din partea ECR-ului. Pentru. Amendamentul oral acum. Pentru. Împotrivă. A, verificăm. Votul este închis. Se respinge. DQ fără amendament oral pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. DR pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. DS pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. DT pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. de t pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. de u pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. de v pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. de v a da, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. de w pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. de x pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. De Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De Z pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 200 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 201 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. EA, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum, amendamentul 16 și 202, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. EB, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. EC, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ED, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. EDA, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm la EDA. Îmi cer scuze. Probabil că nu am înțeles corect uh, semnele dumneavoastră. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 207 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. EE. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. EF. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212. Nu. EJ. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 213. Pentru, împotrivă, abțineri abțineri. Se respinge. EH pentru împotrivă abțineri se adoptă. EI pentru împotrivă abțineri se adoptă. EJ pentru împotrivă abțineri se adoptă. EK pentru împotrivă abțineri se adoptă. EL pentru împotrivă abțineri se adoptă. EM pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot electronic cu privire la textul astfel amendat. Two more to vote. If you're voting right, I'm closing the vote. A votat toată lumea, votul este închis, cineva nu a apăsat, însă tot închid votul. 34 pentru, 3 împotrivă și 8 ațineri. Votul cu privire la uh, rezoluția legislativă acum. A votat toată lumea, închid votul. Închid votul. 35 pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri. Raportorul. Doriți să facem și votul cu privire la începerea negocierilor cu Consiliul? Aceasta este o decizie cu privire la începerea negocierilor uh, în primă lectură, componența obișnuită, vom vota. No. One more to vote if you're voting. Închid votul. We have 38 in favor, 5. 38 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Deci vom uh, începe negocierile cu ajutorul echipei noastre de negociere. Mulțumesc și felicitări tuturor! Madam? Uh, yes, Elisa? I just, I don't want to delay the vote, but I, I, I, I would like just... Nu vreau să tergiversez votul, însă vreau să îmi uh, exprim recunoștința cu uh, rapiditatea pentru care s-a ajuns la compromisul, nu numai din partea raportorilor, ci și în partea deputaților și a delegaților, care ne-au ajutat să avem o poziție puternică în negocierile cu Consiliul. Mulțumesc tuturor! Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult! Cred că acesta a fost un vot foarte important și sper că Consiliul uh, va ține cont de linia care a fost adoptată de Parlamentul European și de faptul că noi nu suntem atât de interesați de abordarea interguvernamentală precum sunt ei. Avem lista de vot pentru următorul raport? Bun, acum trecem la raportul Jean-Paul Gozes. Amendamentul 2. Exact Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul cu privire la textul astfel amendat. Vot electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Okay, I'm closing the vote, please. Thank you. 42 pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Și acum votul cu privire la rezoluția legislativă, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 42 pentru, niciunul împotrivă, două abțineri. Vă mulțumesc foarte mult! Cu acestea trecem mai departe la punctul 14 de pe ordinea de zi. Sper. Yeah, we're just doing this. Yep. Um,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, nu. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. G. Pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la partea a doua. A votat toată lumea, votul este închis. Ah, se adoptă cu diferență de două voturi. Îmi cer scuze. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 37. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu, este pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul I. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. J. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. K. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 șapte pentru. Nu, acesta devine caduc, își cere scuze președinta. 58 pentru, împotrivă. Putem să verificăm, vă rog, la 58? Mi-este greu să aud. Has fi făcut. A votat toată lumea? Deci la 58 am făcut o, uh, o verificare. Și acum 61 pentru. Împotrivă, abțineri, să adoptă. 62. Verificăm. Începe să fie foarte dificil. Verificăm electronic la 61. A votat toată lumea, închidem votul, într-adevăr se respinge. 21 la 24. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și la 62. Cred că se adoptă. Um, vote's open. I, I need some help here. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm dacă nu mă credeți. That is rejected. Uh, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul A pentru. Nu există amendament, este textul original. Considerentul A pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 cu amendamentul oral din partea raportorului. Pentru a schimba especially în only. Deci, amendamentul oral mai întâi. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge amendamentul oral. Votăm acum amendamentul 1 în forma sa inițială. Doriți să verificăm cu privire la votul uh, amendamentului oral. Deci votăm întâi amendamentul oral. ajutor? Um, thank you. I can't see what I'm supposed to be voting with. the problem. That's all. Oh, I'm sorry. I can help. Right, so that... Bun, deci nu se adoptă fiindcă era 22 la 22. Amendamentul 1 fără modificare orală. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. stați cu mâna sus să pot vedea, pentru, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm dacă vreți. Uh, Cineva pare să fi dispărut din anumite grupuri. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru, împotriva abțineri se respinge. 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru, împotriva Haideți să votăm electronic pe 9, fiindcă cred că cineva și-a pierdut uh, logica de vot. Oricum, președintele, dacă nu altcineva. Bun, deci, încă un... Mai sunt doi de votați, am închis votul. Da, am văzut și niște degete îndreptate în jos, e clar că se înșelau, exact așa cum am bănuit, nu era logică. Considerentul F, amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul inițial al considerentului F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Acum votăm textul astfel modificat cu vot electronic. Mai trebuie două voturi, bun. 44 pentru, nimeni împotrivă și două abțineri. Mulțumim pentru vot. Felicitări domnului Tapo. Și acum votăm uh, raportul anual al Băncii Europene de Investiții. Se schimbă din nou secretariatul. Suntem gata. Amendamentul 1 pentru împotriva obțineri se adoptă. 2 pentru împotrivă se adoptă. 3 pentru împotrivă abțineri. N-am înțeles. Haideți să verificăm amendamentul 3. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? N-am văzut pe nimeni de la PP cu mâna ridicată. Bun, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Pentru? împotrivă, verificăm cea de-a doua parte. S-a deschis votul. Nu știu ce se întâmplă, dar o să aflăm în curând. Mai trebuie trei voturi. Închidem votul. Se respinge foarte clar. Amendamentul 7. 7. Cine este pentru? Împotrivă? Asta a fost ultimul. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 4, textul inițial. Pentru împotrivă abține se adoptă. Amendamentul 8, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Cred că se adoptă. A votat toată lumea, s-a închis votul și într-adevăr se adoptă cea de-a doua parte. Cine este pentru?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 Verificăm 16. Se adoptă și trecem la aliniatul 9, amendamentul 17 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri. Ridicați mâna, vă rog să văd 18. Verificăm electronic. 18 verificăm. Nu e clar deloc. Închidem votul se adoptă cu un vot. Nouăsprezece pentru, împotriva abțineri se adoptă 20 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm 20. S-a închis votul. Declar votul închis. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm textul astfel modificat. Și cam atât. A votat toată lumea? Încheiem votul înainte să dispară toată lumea. 39 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Mulțumesc, nu mai există nimic la chestiuni diverse. Reuniunea următoare este 9 ianuarie la ora 9. Sărbători fericite tuturor!